sorry for that. I was convinced that... Îmi cer scuze. Eram sigur că vă aflați în toiul activității. Îmi cer scuze că v-am lăsat să așteptați. Să considerăm că a fost o neînțelegere. Va trebui să începem. În legătură cu acordurile cadru, să începem cu cei care au așteptat deja de atâta vreme. Începem cu doamna Lochbiller, cu Vietnamul. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am avut deja o discuție în Comisia AFET pe tema asta. Am structurat raportul astfel încât să subliniem uh, dorința de a avea relații bune, mai intense între Uniunea Europeană și Vietnam. Facem propuneri cum pot fi îmbunătățite aceste relații în domeniul relațiilor comerciale, economice, buna guvernanță, reformele administrative, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice și biodiversitate. Există multe amendamente în legătură cu protecția drepturilor omului și uh, renunțarea la pedeapsa cu moartea, ne ocupă și situația legată de aspectele de securitate în partea de sud a Mării Chinei și, de asemenea, ne dorim să colaborăm cu multe foruri multilaterale. Am primit 136 de amendamente care sunt foarte pozitive și pot fi foarte bine incorporate în structura acestui raport. Mulțumesc tuturor raportoarelor din umbră pentru propunerile făcute. Sunt încrezătoare că vom ajunge la soluții de compromis foarte bune. Am un singur amendament în legătură cu care probabil că nu uh, vom putea uh, să valorificăm într-un compromis pentru că se pronunță împotriva acestui uh, acord cadru. După aceea, în ce privește un mecanism de rezolvare a litigiilor, de asemenea, s-ar putea să fie probleme și aliniatul 23 în legătură cu conflictele din partea de sud din Marea Chinei. Dar, cum spuneam, cred că vom găsi soluții de compromis bune. Noi cerem în acest raport să existe o obligativitate între acest tip de acorduri comerciale și acordurile de liber schimb, dar să poată să fie și um, amânată aplicarea acordului dacă ne confruntăm cu încălcări grave ale drepturilor omului. De asemenea, putem să aducem îmbunătățiri în sensul unui acord de liber schimb dacă va fi cazul. Iar în final, acordul uh, uh, transpacific, de parteneriat transpacific a fost uh, încheiat. Trebuie să vedem dacă la prima ședință cu raportorii din umbră vom mai accepta amendamente suplimentare sau nu. Mulțumesc. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Je voudrais remercier tout d'abord în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei uh, Lochbiller și raportorilor din umbră pentru că s-au ocupat de acest raport important. Cooperarea cu uh, Vietnamul reprezintă un pas decisiv în aprofundarea relației cu partenerul nostru vietnamez. Deci, cred că trebuie să susținem ratificarea acestui acord nu trebuie ca acest raport să fie un instrument prin care Vietnamul să fie judecat uh, uh, în cele mai, în cele mai mici detalii. Țin să atrag atenția colegilor asupra acestui lucru. Trebuie să, res să respecte um, principiile de drept, însă trebuie să ne adaptăm și obiectivul acordului de parteneriat. Adică să privim uh, relația UE-Vietnam uh, în termen general și să o aprofundăm. În uh, cadrul Comisiei DROI, alături de doamna Lohbilar, discutăm problema legată de drepturile omului, deci nu trebuie să amestecăm lucrurile. Mă voi referi la câteva aspecte importante ale acestui acord. În primul rând, nevoia de reforme uh, Trebuie ca Vietnamul să respecte principiile democratice, o provocare pentru această țară. Trebuie să se rezolve situația minorităților etnice și religioase, în special în zonele de munte, să reformeze uh, neapărat sistemul justiției penale, pentru că sistemul actual uh, criminalizează, scoate în afara legii uh, activități pacifice, pacifiste care pașnice, iertați-mă, care sunt percepute ca aducând atingere statului, deși nu este cazul. Trebuie să ajutăm Vietnamul să implementeze aceste reforme absolut necesare. Acest parteneriat, ca și acordul de liber schimb, vor uh, aduce beneficii Uniunii Europene și Vietnamului din punct de vedere economic, în special în materie de concurență. Întreprinderile europene vor avea acces privilegiat pe o piață dinamică și care înseamnă, vor afecta sute de milioane de, uh, vreo 5 milioane de persoane vor afecta, uh, vor avea acces la un număr mare de, uh, de sectoare um, Vietnamul trebuie să combată flagelul corupției. Toată regiunea, de fapt, este afectată de acest fenomen trebuie să recunoaștem. Relațiile UE-ASEAN vor avea de câștigat, iar sectorul financiar și transparența vor avea de câștigat. Vreau să adaug și faptul că Vietnamul este un actor important în geopolitica mm, mm, din zonă, în special mm, trebuie să nu uităm situația din uh, zona Mării Chinei, din sud. Trebuie să încercăm să încurajăm statele implicate în uh, acel conflict să găsească o soluție pașnică și ASEANul are în acest sens un rol important uh, de jucat. Ar trebui să înființeze un cod de conduită în zonă noi vom avea oricum ocazia să ne promovăm obiectivele și valorile de pace, stat de drept, drepturile omului și securitatea maritimă, pentru că vom lucra acest acord. Și aștept cu uh, mult interes să lucrez cu doamna Lochbiller. Din păcate, nu pot rămâne până la sfârșitul uh, acestei reuniuni pentru că întârzi la alte ședințe. Vă mulțumesc! Anch'io vorrei ringraziare la relatrice per l'ottimo eh, Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc eh, domnului raportoare pentru eh, munca depusă. Eu sunt pentru ratificarea acestui acord și sunt de acord cu domnul Preda. Vietnamul este un stat uh, dinamic, situația acolo evoluează foarte repede. Eu am uh, vizitat în mai multe rânduri această țară. Este o țară deschisă, vie, care face progrese. Și adevărul este că trebuie să subliniem reformele care se fac acolo în materie de democrație și drepturi ale omului. Într-adevăr, în trecut au avut loc tragedii. O parte importantă a populației Vietnamului nici măcar uh, nu-și mai amintește aceste tragedii, pentru că este vorba de o țară nouă și uh, mulți uh, dintre vietnamezi s-au născut la sfârșitul războiului cu Statele Unite. Însă această realitate marchează în continuare nordul țării, cel puțin. Trebuie să ne folosim de acest acord pentru a determina o deschidere mai mare a economiei și societății vietnameze, și uh, pentru a încerca să împingem societatea și uh, țara spre calea reformei. Raportoarea a făcut un raport uh, magnific. Nu voi prezenta acum ce amendamente am depus, dar sper că vom reuși să facem acordul de compromis și oricum părerea mea este că prin acest acord mergem în direcția cea bună și facem ceva important. Mulțumesc! Domnul Tanac, mulțumesc, domnule președinte. În numele uh, grupului ECR și în numele colegului Bașir, care nu poate veni cu mine pentru că este reținut în altă parte, aș vrea să o felicit pe doamna Lohbiller pentru raportul uh, ei excelent. Suntem acum, uh, aniversăm 25 de ani de când avem o relație cu Vietnamul. Eu adesea am criticat această țară pentru că este vorba de o dictatură um, condusă de un singur partid uh, care încalcă cu mult drepturile omului, însă trebuie să recunoaștem că acum Vietnamul se coordonează cu Uniunea Europeană uh, și joacă un rol important în cadrul ASEAN, care este un uh, grup comercial, iar Vietnamul reprezintă un partener important atât politic cât și economic pentru Uniunea Europeană. De asemenea, Vietnamul primește multe ajutoare din străinătate, din Uniunea Europeană. E vorba de vreo 400 de milioane de euro care vor merge acolo între 2014-2020. Avem relații strânse cu Vietnamul și grupul meu salută semnarea parteneriatului uh, de cooperare Vietnamul a făcut uh, multe progrese uh, în cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, reducerea sărăciei, ocuparea, sănătatea, însă încă mai sunt probleme cu munca copiilor și accesul la educația și pentru mine e importantă problema libertății religioase pentru budiști și catolici și alte grupuri minoritare care sunt percepute corect sau incorrect uh, ca uh, ținând partea americanilor în războiul între Vietnam și Statele Unite. Mm, și uh, mai există probleme și cu pesticidele și cu um, chimicalele care au fost folosite pentru bombele atomice, care încă contaminează solul. Trebuie să continuăm să facem presiune asupra Hanoiului și asupra um, guvernului pentru a-și îmbunătăți uh, regimul uh, opresiv, să vedem un uh, Vietnam mai democratic cu mai multe partide. Deocamdată faptul că se îndreaptă către o economie de piață, că se deschide uh, comerțului exterior și investițiilor străine, reprezintă un uh, factor pozitiv. Uh, Parlamentul European uh, și-a arătat interesul în China, Vietnam și statele din zonă și credem că pe viitor există posibilitatea îmbunătățirii uh, democrației, drepturilor omului și uh, a relațiilor Vietnam-UE. De aceea susținem acest raport și vom depune și noi câteva amendamente, în special în ceea ce privește libertatea minorităților religioase și a altor minorități care au fost persecutate sub acest um, guvern. Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți uh, antevorbitori, sunt, salut textul de azi, prima versiune era destul de unilaterală și se concentra exclusiv pe drepturile omului. Însă, mai mulți membri alte au depus amendamente în sensul să vei un echilibru în această rezoluție și uh, sperăm că prin acele amendamente și prin altele să putem merge pe această cale a creării unei rezoluții multifacetară. Vrem uh, să profităm de ocazia de a consolida relația noastră cu uh, Vietnamul și de a o aduce la un alt nivel. De asemenea, Vietnamul are posibilitatea de a crește nivelul de trai al cetățenilor săi. Congresul Statelor Unite a stabilit uh, o relație foarte strânsă cu Vietnamul și dacă și noi dorim să avem la rândul nostru impact asupra Vietnamului, ar fi bine să nu, fim, uh, să nu avem o abordare moralistă, ci una pragmatică și constructivă. Acum uh, pregătim un acord de liber schimb uh, cu Vietnamul și, sunt, și prin aceasta ne apropiem mai mult de un acord cu ASEAN și de aceea de susține această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnei Lohpiler pentru proiectul de raport, uh, care este foarte important atât pentru Vietnam cât și pentru Uniunea Europeană. Am depus uh, mai multe amendamente în numele S și D, care se ocupă de probleme importante ce trebuie să fie incluse în acordul de parteneriat general cu Vietnamul, profund cu Vietnamul în ultimii 40 de ani, în ultimii, în ultimii uh, ani, în ultimele decenii am avut uh, o abordare constructivă cu Vietnamul și după cum uh, s-a văzut în ultimii trei ani, s-au uh, strâns relațiile cu ASEANul. Acest lucru se uh, vede clar din numărul de reuniuni mai mare care au avut loc în această perioadă. O chestiune pe care am dorit să o vedem reflectată în raport uh, reprezintă tensiunile apărute între China și Vietnam uh, privind urmarea uh, Chinei. Dacă dorim să păstrăm, să avem în continuare rute maritime sigure, trebuie să venim cu o strategie care să ne permită soluționarea disputelor conform dreptului internațional. Am depus mai multe amendamente referitoare la necesitatea rezolvării problemelor legate de drepturile omului. Vietnamul trebuie să promulge legi spre protecția copiilor care să pună capăt prostituției copiilor și traficului de copii. Trebuie de asemenea să se rezolve problemul, problema traficului de ființe umane. De aceea am încurajat înființarea unui grup de lucru uh, în cadrul parteneriatului cu Vietnamul uh, care să se ocupe de problema traficului de ființe umane și de copii. Trebuie să se pună capăt exploatării victimelor vietnameze ale traficului de uh, Uh, ființe umane, o realitate tristă care se regăsește în mai multe state uh, membre. Vreau să mulțumesc uh, coraportorului pentru că a cosemnat multe din amendamentele pe care le-am depus. Trebuie să insistăm ca Vietnamul să facă progrese în mai multe în domeniile ce trebuie reformate, dar să nu uităm că e vorba de o țară în curs de dezvoltare și că forța de muncă crește cu peste un milion de persoane pe an. Dacă Vietnamul va face progrese în sensul drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și uh, mediul și crearea unei societăți inclusive, va trebui să permitem să-i susținem financiar să facă aceste schimbări. Deși bugetul pentru Vietnam a crescut la 400 de milioane de euro, uh, acest lucru este un factor pozitiv și Trebuie ca și Uniunea Europeană să își facă, să ia inițiative mai vizibile în privința Vietnamului. Mulțumesc și aștept până răbdare discuțiile în continuare. Und auch, äh, mulțumesc și mulțumesc pentru opiniile raportorilor din umbră. Ele, de altfel, confirmă numeroasele amendamente pe care le-am primit, nu am uh, auzit nimic nou. În ce privește spusele doamnei Vautmans din partea grupului ALDE și spusele colegului de la ALDE că în uh, proiectul inițial uh, din punct de vedere al conținutului nu oferea multe informații, dar uh, așa se întâmplă totdeauna cu uh, prima fază a proiectului. Pentru că acum avem amendamente pentru buna guvernanță, combaterea corupției, protecția mediului înconjurător, uh, preîntâmpinarea schimbărilor climatice și respectarea drepturilor omului. Am spus de la început că trebuie să găsim o soluție în legătură cu uh, mecanismul de uh, rezolvare a litigiilor, pentru că aici opiniile sunt încă diferite și de asemenea modului în care trebuie să tratate probleme de securitate în partea de sud a Mării Chinei. Deci, uh, o rugăminte și la adresa secretariatului Votul în afet este prevăzut pe 16 noiembrie. Poate că pe 9 sau 10 de noiembrie am putea avea o întâlnire cu raportorii din umbră. Ar fi foarte rezonabil pentru că o delegație pentru statele ASEAN se va deplasa spre Vietnam și va fi momentul potrivit să orientăm definitiv acest raport. Mulțumesc! Oricum, poate n-a fost foarte important ce am spus, a zis președintele. Raportul în legătură cu Filipinele. Cred că insulele Filipine sunt, din punct de vedere strategic, o țară foarte importantă, de aceea am intenția să vă propun să votăm în favoarea acestui raport. Datorită uh, structurii interne și a conflictelor interne care sunt legate de proliferarea islamismului, cred că este importantă o stabilizare a Filipinelor prin uh, continuarea procesului uh, de la Mindanao. Filipinele încă din 2001 participă la Coaliția Internațională pentru Combaterea Terorismului, de aceea în uh, acea regiune sunt un stat important, dar trebuie să ne preocupe și evoluția strategică a regiunii în contextul problemelor din uh, sudul Mării Chinei, pentru că acest stat poate deveni un partener esențial pentru Uniunea Europeană și din acest punct de vedere. Cred că uh, conflictele existente trebuie să fie rezolvate în spiritul dreptului internațional. Filipinele și Indonezia pot să creeze o contrabalansare pentru vecinul din nord. De aceea e bine ca toate conflictele între granițele maritime, referitoare la granițele maritime, să poată fi aplanate și acest acord uh, ar trebui să fie sprijinit de către noi. Filipin hat GSP plus status. Filipinele uh, au uh, primit uh, un statut pozitiv uh, și uh, cred că ar trebui să sprijinim în continuare dezvoltarea din această regiune. Termenul de depunere a amendamentelor este cunoscut și sper că nu vom avea dificultăți să cădem de acord până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Bettini. Domnule președinte. Domnule președinte, Uh, eu spun că a fost un raport, raport excelent. Uh, ați avut o poziție foarte curajoasă și sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Însă vreau să aduc în discuție un lucru care merită menționat, zic eu. În ultimii ani, Filipine au fost uh, supuse unor schimbări extraordinare. Uh, Uh, incertitudine, a suferit foarte mult pe urma conflictelor, uh, a corupției, um, secțiuni întregi din populație au fost marginalizate social și așa mai departe. Desigur, acolo încă există probleme, dar rezultatul președinției Achino a fost unul excelent, oferind țării noi perspective pentru viitor și pentru relația lor cu Uniunea Europeană și cu restul lumii. Prin urmare, uh, Um, poziția lor este mult mai solidă și mai credibilă. Prin urmare, ar trebui să încurajăm Filipinele să continue ca și tot restul regiunii. Ei au o populație mare, au o poziție geostrategică importantă, lucru absolut fundamental. Dintre toate țările din Asia de Sud-Est, Filipinele are cele mai mari legături istorice și culturale cu Europa. Și aș vrea să spun că, într-adevăr, în perioada următoare vom avea ocazia să depunem amendamente. În baza experienței mele cu Filipine, cred că ar trebui să uh, forțăm foarte mult uh, ideea schimburilor culturale. Am vorbit despre acest lucru cu ASEAN și în ceea ce privește Filipine, de exemplu, au un lung istoric și cu cinematografia o piață largă de producție și distribuție în acest sector. De fapt, la grupul ASEAN, uh, cinematografia și alte activități culturale se desfășoară așa într-un bazin unitar acolo la fața locului. Cred că ar trebui să stimulăm acest lucru și să vedem ce putem face mai mult în acest domeniu. Mulțumesc! Yes, I've asked them. They have nothing to say. Din partea grupului nu aveți nimic de spus? I, I can share... Bună ziua! Pot să vă spun câteva impresii vis-a-vis -vis de raport. Uh, în general, știți uh, că este un instrument de încurajare și uh, extindere a relațiilor cu aceste țări. Vreau să subliniez faptul că s-a făcut progrese semnificative în relația dintre Uniunea Europeană și Filipine în trecutul recent, Începând cu uh, decembrie 2014, după cum s-a menționat deja, avertismentul privind uh, cardul galben vis-a-vis -vis de pescuitul ilegal a fost ridicat și el, la fel ca și interdicția aeriană. Ne bucurăm foarte mult uh, că Filipine susține aspirațiile Uniunii Europene de a face parte din summitul uh, est-asiatic și vis-a-vis -vis de raport în sine am foarte puține observații pe care le-am spus deja parțial secretariatului. Unele sunt pur faptice, numele de, numărul de filipinezi care lucrează în Uniunea Europeană, de exemplu, este de 800 de mii, nu de 600 de mii, la aliniatul 10 din raport, de asemenea, un aliniat pe care îl consider foarte important, referința la Convenția GSP+, cred că acolo este mai degrabă o problemă de implementare decât de lipsa ratificării. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Bettini. Voi ține seama de sugestia dumneavoastră. Deci invit pe colegi să înainteze amendamente pentru a putea finaliza acest raport. Și ce facem acum? Hmm? But that is 20 minutes time for coffee and cognac. Mai avem 20 de minute pentru o cafea și un coniac. The liberals, they have the most of the money. Liberalii ei au cei mai mulți bani. Mr. Bettini. scuzi. pre... Domnul Bettini. Îmi cer scuze, domnule președinte. Am uitat să adaug ceva. S-a vorbit despre un calendar vis-a-vis -vis de Filipine. Nu știu dacă s-a anulat sau s-a stabilit un altul. Asta a fost dezbaterea, dar n-a cerut nimeni cuvântul. After your speech, nobody... După intervenția dumneavoastră, n-a mai vrut nimeni să zică nimic, pentru că a fost prea mult pentru ceilalți. Nu, domnule președinte, eu vă întrebam de calendar. Calendarul, programarea următoarelor evenimente vis-a-vis -vis de Filipine. Still some discussions. Se des discută încă cu filipinezii și o să vă anunțăm în următoarele una-două săptămâni după ce am uh, avut mai mult timp pentru amendamente și înainte de formularea concluziilor finale. O să vă informăm. Mulțumesc. Întrerupem ședința până la sosirea doamnei Mogherini, care uh, ne va expune situația actuală. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc foarte mult Vicepreședinta înalta reprezentantă a venit astăzi în mijlocul nostru pentru a ne vorbi despre întâlnirea de ieri a Consiliului Ministrilor de Externe. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, dar poate că putem să facem o referire și la colaborarea dintre miniștrii de externe și miniștrii de interne care s-au întâlnit în, uh, cu o săptămână în urmă. Um, uh, rezolva ceva în problema refugiaților, pentru că aici trebuie să existe, de fapt, o problemă de interdisciplinaritate. Da? Nu uh, pot să acționeze miniștrii de externe independent de miniștrii de interne în această problemă. Dar acum i-aș da cuvântul doamnei Mogherini. Wort ist das deine. Thank you very much, Helmer. Mulțumesc frumos, Elmer. Mai întâi dați-mi voie să îmi cer scuze pentru că am ratat sesiunea de la Strasburg din săptămâna trecută. Mi-am revenit acum, cred că pur și simplu m-am trezit cu bateriile descărcate, dar mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Ieri am avut uh, o întâlnire foarte intensivă a Consiliului de Afaceri Externe, foarte puține puncte pe ordinea de zi, dar puncte esențiale totuși. Uh, o să încep, uh, cum am făcut-o și ieri, cu miniștrii de externe, cu două puncte care nu erau pe ordinea de zi, dar pe care le-am menționat în scurtele mele um, observații de introducere. 1. Atenția pe care am acordat-o uh, alegerilor din uh, Belarus, un lucru uh, pe care va trebui să-l urmărim îndeaproape în perioada următoare, mai ales vis-a-vis -vis de deciziile pe care va trebui să le luăm cu privire la sancțiuni și, doi, situația extremă, extrem de gravă din Ierusalim, Fâșia de Vest și Gaza tensiunile foarte mari de acolo, din Orientul Mijlociu. Le spuneam ieri domnilor miniștri și vă spun și dumneavoastră astăzi că duminica, uh, sâmbătă, duminica seara uh, i-am uh, sunat pe primul ministru Netanyahu și pe Mahmoud Abbas pentru a vedea cum putem calma tensiunile de la fața locului și să începem imediat procesul pe care l-am, asupra căruia am convenit la New York, la adunarea generală a ONU, pentru a întreprinde pași concreți pozitiv, pozitiv la fața locului și a oferi un orizont politic atât palestinienilor cât și israelienilor și să încercăm să evităm uh, agravarea situației în uh, locurile sfinte din Ierusalim, mai ales pentru ca lucrurile să nu scape de sub control punctele pe care le-am discutat ieri cu miniștri au fost orecum uh, legate între ele. Libia, Siria, migrația și criza refugiaților și relațiile, uh, relațiile Uniunii Europene cu țările ACP după expirarea acordului Cotonou din 2020. De ce sunt ele legate între ele? Evident, pentru că uh, în timp ce analizăm uh, acțiunea noastră externă și eforturile privind uh, refugiații, atacăm întotdeauna cauzele principale și este evident că Siria și Libia reprezintă două situații grave în vecinătatea noastră, de unde vin sau pe unde vin aceste fluxuri migratorii și, de asemenea, analiza post-Cotonou ține de relațiile noastre cu o serie de parteneri și țări din lume, cu care avem acorduri care pot facilita uh, returnarea și uh, readmisia. Deci, cumva, cele patru puncte au fost strânt legate între ele. Voi începe cu Libia. S-au adoptat concluziile Consiliului, atât în ceea ce privește Libia, uh, Siria, cât și problema migrației. Uh, în Libia am avut un schimb cu miniștrii vis-a-vis de nevoia de a transmite un mesaj puternic și unit, mai întâi de toate libienilor, în aceste momente esențiale, invitându-i să aprobe acordul pe masă. Evident, ne-am actualizat și planurile care sunt acum în desfășurare din februarie anul acesta privind uh, sprijinul pe care Uniunea Europeană îl poate acorda guvernurilor de, uh, guvernelor de Uniune Națională la toate nivelurile, atunci când, un asemenea guvern uh, se instaurează. Este un subiect pe care l-am discutat de mai multe ori. Vă amintiți poate că am propus miniștilor de externe uh, să înceapă să lucreze la pachetul nostru, ca să zic așa, de sprijin, eventuale măsuri de sprijin pentru Libia încă de atunci, din februarie. În martie am fost deja gata. Am adoptat deja niște planuri atunci, în martie, în cazul în care dosarul libian s-ar fi mișcat mai repede decât noi. Din păcate, nu ne-a surprins o mișcare foarte rapidă a libienilor, Însă, planul european era deja într-un stadiu foarte avansat. Nu sunt foarte dornică să intru în detalii. Mai întâi, pentru că e vorba de munca pe care trebuie să o facem cu uh, omologii noștri din Libia, pe mai multe sectoare, mai ales uh, Sprijinul pe care îl putem acorda municipalităților în ceea ce privește prestarea de servicii esențiale de-abia ce am discutat despre asta acum câteva minute și îmi cer scuze dacă am întârziat puțin la întâlnirea cu dumneavoastră. Am discutat cu, așadar cu Comitetul Regiunilor pentru a vedea cum putem, nu doar uh, la nivel uh, central, ci și la nivel regional și local, să găsim metode de sprijinire a municipalităților libiene, nu doar uh, în ceea ce privește securitatea, ci și în ceea ce privește uh, prestarea de servicii. Dar toate acestea vor trebui discutate cu autoritățile libiene în momentul uh, în care, scurând, sperăm noi, va reuși să se instaureze guvernul de Uniune Națională. Am discutat de asemenea situația actuală în ceea ce privește operațiunea noastră împotriva traficanților și contrabandiștilor din uh, um, una EUNAFOR sau uh, um, cum am sugerat eu, uh, să o redenumim Sofia după numele copilului care s-a născut pe una dintre vasele, uh, navele germane care uh, participă la uh, program, uh, arătând că Deși principalul uh, scop al operațiunii este combaterea rețelelor infracționale și a traficanților, un efect secundar, ca să spun așa, este și că am salvat mii de vieți și de multe ori vieți de femei și copii, chiar copii foarte mici. După cum știți, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție vinerea trecută prin care aproba operațiunea, mandatul, domeniul său de aplicare și mai ales prima etapă din faza a doua, adică cea în care am intrat cu câteva zile înainte de adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate, aceasta fiind în sine un semn foarte important din punct de vedere politic, un semn că există sprijin global în ceea ce privește nevoia de cooperare internațională pentru combaterea și dezmembrarea rețelelor uh, infracționale. Cred că un lucru foarte important este faptul că rezoluția nu doar a fost adoptată, ci a fost adoptată cu 14 voturi pentru și o abținere. Venezuelan. Și cred și sper că acest lucru ne permite atât nouă cât și presei, sper, să treacă peste luni întregi de dezbateri despre de ce Rusia sau China sunt împotriva acestei operațiuni. Deci, iată, 14 pentru și o singură abținere, un semn clar al faptului că întreaga comunitate internațională sprijină această inițiativă a Uniunii Europene și sperăm să cooperăm și în viitor, chiar dacă, evident, va trebui să gestionăm foarte atent toate lucrurile și să colaborăm, așa cum am făcut-o și în ultimele luni, cu partenerii și interlocutorii noștri uh, din sistemul uh, ONU pentru a ne asigura că putem progresa așa cum trebuie. Dar iată, în prima fază, în prima etapă a fazei a doua, sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și sprijinul comunității internaționale este relevant, la fel ca și sprijinul autorităților din Libia, care și-au exprimat clar voința de a colabora în acest sens. Asta vis-a-vis -vis de Libia. Apoi, trecând la Siria, mai întâi era clar că am vor, vor exista niște concluzii comune la nivelul Uniun- Uniunii Europene, asupra cărora ne-am pus de acord chiar înainte să ne întâlnim deci munca de pregătire a fost foarte bună și, de asemenea, ne-am pus de acord asupra trei aspecte. O strategie generală uh, privind Siria, Siria rolul Europei în uh, criza siriană și uh, asta din trei aspecte diferite, cel umanitar, cel de securitate și cel politic. Din punct de vedere umanitar, știți cu toții, am discutat de mai multe ori acest lucru și voi fi foarte scurtă, Uniunea Europeană este principalul donator și a hotărât de curând să crească semnificativ contribuția atât către agențiile uh, ONU care se ocupă de refugiații din țările învecinate, în special programul ICNUR, dar și uh, sprijinul acordat autorităților naționale și locale care um, adăpostez numărul cel mai mare de refugiați. De ce vorbesc despre autoritățile naționale și locale? Pentru că majoritatea refugiaților uh, sunt uh, adăpostiți de autoritățile locale, nu de uh, tabere de refugiați. Viața acestora să fie una bună și ca și viața comunităților locale să fie una bună și uh, soli, cu baze solide, trebuie să oferim lucruri uh, tuturor acestor comunități. Prin urmare, din punct de vedere umanitar, sprijinul nostru a crescut incredibil de mult. Am uh, stabilit acele fonduri uh, fiduciare. Mi-amintesc că eram fix în această sală când am uh, insistat foarte mult pe acest lucru. Lucrurile se întâmplă puțin mai încet decât mi-aș fi dorit, dar totuși se întâmplă și mă aștept ca decizia vis-a-vis -vis de acest subiect să fie anunțată în Consiliu joi săptămâna aceasta. Și uh, în ceea ce privește din nou aspectul umanitar, lucrăm cu autoritățile de la granița Turcia-Siria pentru a desfășura operațiuni și în interiorul Siriei, foarte dificile, foarte puține acum, dar ele reprezintă încă un element de discuție cu autoritățile regionale, să ne permită să avem uh, acces acolo și să lucrăm la respectarea uh, dreptului oamenilor de acolo și pentru accesul umanitar. Apropo de securitate, pe acest subiect s-a uh, concentrat mare parte a atenției mișcările rusești, ruse din zona nu au rămas neobservate, ca să zic așa, și este, toți ochii sunt uh, pe, pe acea zonă. Declarațiile uh, din, uh, pe acest subiect din concluziile Consiliului sunt foarte clare și ce este esențial este să subliniem faptul că orice intervenție militară trebuie mai întâi uh, adresată exclusiv către Daesh, al-Nusra și alte organizații teroriste definite ca atare de ONU și nu către alte forme de opoziție, fie ele grupări armate sau de altă natură. Și nu asta se întâmplă întotdeauna, conform informațiilor noastre. Uh, În al doilea rând, trebuie ca actorii regionali și internaționali să se coordoneze foarte bine atunci când uh, iau măsuri militare și de securitate împotriva Daesh. Uneori uh, se întâmplă, alteori uh, nu se întâmplă, nu are loc această cooperare și atunci ne exprimăm îngrijorarea, în special uh, în cazuri precum încălcarea spațiului aerian al Turciei, lucru care poate duce la accidente. Am discutat acest lucru cu președintele Erdogan când a vizitat Bruselul săptămâna trecută. În al treilea rând, așa cum au arătat foarte clar concluziile noastre de ieri, um, nu este clar că activitatea militară în care până acum Uniunea Europeană nu s-a implicat și nici nu va, um, se va implica, deși uh, participăm la coaliția globală împotriva Daesh, dar în uh, moduri nemilitare, ocupându-ne de înlăturarea minelor și în zone care au fost eliberate, de exemplu în Irak. Însă, după cum spuneam, sub nicio formă, acțiunile militare împotriva Daesh nu vor pune capăt crizei și războiului uh, singure. Ieri, uh, alături de miniștrii, am spus că rolul Uniunii Europene este să activeze procesul de tranziție politică singura cale prin care se va pune capăt războiului. Cred că aș citi concluziile și vă amintesc că acolo am precizat nevoia de a susține activ și proactiv procesul derulat de ONU, de a contribui la el. Asta nu înseamnă că vrem să punem uh, răspunderea pentru aceste acțiuni pe umerii cuiva Din contră, experiența mea modestă, vă pot spune că putem aborda procesele ONU în două feluri. Putem uh, păstra distanța, permite, permițând activităților ONU să continue, să o permitem sau să ne implicăm. Pentru că știm foarte bine că ONU sunt uh, atât de puternici cât îi lăsăm să fie, noi uh, ca și comunitatea internațională. Deci trebuie ca și din partea noastră, din partea mea personal, să existe o implicare activă pentru uh, a putea permite trimișilor ONU să își facă uh, treaba, încercând să convingem puterile regionale să lupte alături de noi, acele puteri care au uh, o influență politică scopul final fiind tranziția politică. Am început uh, acest demers în această dimineață când am primit o delegație iraniană și când am discutat ei s-au întâlnit atât cu mine cât și cu uh, oficiali de la nivel înalt um, și uh, au început să pună să clădească procesul politic. În Turcia, în Arabia Saudită sau în alte state din uh, Golf, um, indiferent unde se află actorii pe scena internațională, că e vorba de Rusia, Statele Unite, noi trebuie să folosim toate mijloacele diplomatice și politice pentru a încerca să influențăm actorii sirieni să deschidă procesul politic într-un mod inclusiv. În privința migrației, care a fost al treilea punct pe ordinea noastră de zi, Concluziile Consiliului au fost incluse într-un singur document și uh, s-au referit la toate activitățile noastre în domeniul migrației și refugiaților. Am vorbit despre acțiunile noastre pe ambele rute, cea sudică și cea de est. Și uh, ne-am referit și la concluziile am ținut cont și de concluziile uh, summitului care a avut uh, săptămâna loc săptămâna trecută în Balcanii de Vest. Am încercat să vedem cum putem să ne susținem partenerii din Balcanii de Vest, uh, ce fel de susținere putem oferi, cum putem lucra cu partenerii noștri turci. Acolo este destul de complicată cooperarea. Ce fel de susținere financiară putem mobiliza pentru aceste activități, folosindu-ne mai bine agențiile, de exemplu, pentru o mai bună gestionare a granițelor și cum putem opta pentru o abordare integrată între agențiile europene și cum putem spori cooperarea cu agențiile ONU, pentru că este nevoie, având în vedere că fluxul migrator din Siria este reprezentat de refugiați și solicitanți de azil. Dorim să facem funcțional nivelurile de cooperare judiciară și polițienească, în special în ceea ce privește Balcanii de Vest, pentru că în, zon, în peruta sudică de la Mediterană am uh, acționat destul de hotărât prin operațiunile noastre și uh, prin uh, cu ajutorul partenerilor noștri din Africa subsahariană, însă este uh, încă, mai rămân multe de făcut pentru a destructura rețelele de traficanți de persoane din, de pe ruta estică. La, în summitul de, din Malta vom lansa fondul uh, fiduciar și vom vedea uh, ce proiecte trebuie finanțate din acest fond pentru ca el să fie implementat cum se cuvine și cât se poate declar. Am um, discutat cu miniștrii, am discutat cum pot uh, lucra împreună statele membre și cum se poate duce mai departe dialogul la nivel înalt început în urmă cu câteva luni, um, în ultimele, în, cu câteva state din Africa de Nord și Africa subsahariană, Săptămâna viitoare merg la Addis Abeba și voi mai avea întâlnit la nivel înalt înainte de uh, summitul uh, din La Valeta. Concluzie episodului la Siria, Libia și la migrație contribuie la uh, pregătirea discuțiilor de joi la Consiliul European la Consiliul European ne vom concentra în special pe aspectele interne ale uh, muncii legate de migrație și de refugiați, dar cred că concluziile Consiliului de Afaceri Externe pe aceste trei subiecte pot uh, reprezenta încă o dată o contribuție colectivă foarte valoroasă a șefilor noștri de stat și de guvern, care pot uh, crea un cadru clar uh, pentru discuții. Cât despre relațiile cu mm, ACP-ul, după acordul de la Cotonou, asupra uh, căruia am început să reflectăm, se vor reuni miniștrii de dezvoltare pe 26 octombrie, însă le-am cerut miniștrilor de interne să nu lase doar uh, pe seama Ministerelor Dezvoltării uh, această chestiune, pentru că parteneriatul nostru cu țările ACP, din punct de vedere, uh, trebuie să treacă de la o relație bazată pe ajutoare furnizate de noi la o relație politică. Pentru că sunt foarte multe zone de interes comun pe care trebuie să le definim împreună. Fie că e vorba de migrație, securitate, combaterea terorismului, relații energetice sau economice, drepturile, om, drepturile omului. Sunt multe puncte comune și trebuie să schimbăm unghiul de la unul bazat strict pe dezvoltare către un unghi politic. Acesta reprezintă începutul procesului, consultările abia au început cu siguranță vom avea ocazia să discutăm uh, mai mult despre acest subiect aici. Dar oricum le-am atras atenția ministrilor de interne că uh, nu uh, doar Ministerul Dezvoltării trebuie să se ocupe de acest subiect. Mă opresc aici și uh, aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Avem uh, mulți vorbitori înscriși pe listă și vom putea să rezolvăm problema timpului dacă vorbește fiecare câte un minut. Doamna Caniete are cuvântul pentru un minut și probabil și domnul Tanăc va avea uh, o intervenție scurtă, pentru că în felul acesta timpul ne va ajunge tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Ambiția Uniunii Europene este să joace un rol uh, global, nu doar uh, economic și umanitar, ci și ca putere politică. Și când uh, citesc ce știri vin din Siria, văd că joacă un rol important Rusia, Statele Unite, Arabia Saudită, Iranul. Unde este Uniunea Europeană? Acțiunile Uniunii Europene nu sunt vizibile. E vorba de o zonă vecină. Visul meu este să putem juca un rol mai activ în promovarea soluțiilor politice. Accept că puterea noastră este mai degrabă diplomatică, nu militară. Întrebarea mea este următoarea. După ce uh, situația s-a complicat prin intervenția Rusiei, uh, și au fost uh, lansate și Statele Unite au pus acolo doar 50 de tone de echipament militar. Cum uh, credeți că, care credeți că sunt șansele reale de a ajunge la o soluție politică când lucrurile prin, uh, iau întorsătura unei, unei confruntări politice între, politice între Rusia și Statele Unite? Doamnă înaltă reprezentantă, vicepreședinte, mă bucur că v-ați recuperat eu um, sunt de acord cu dumneavoastră în Israel uh, agravarea situației uh, este foarte importantă. S-a blocat uh, zona sfântă și cred că trebuie să rămâneți vigilentă pentru că în săptămânile următoare lucrurile se pot agrava și mai mult. În ceea ce vește bomba din Turcia, aș vrea să ne spuneți ce putem face pentru a restaura procesul de um, pace um, cu uh, curzii. În ultimele ore a apărut și uh, raportul MH17 referitor la zborul acela. Um, ce ne puteți spune despre acest subiect? Iar uh, în privința Iranului, cred că discuția noastră trebuie să se poartă atât cu șle închise cât și deschise, dar oamenii vor să vadă ce putem să schimbăm noi, ajucând în echipa noastră Iranul. Poate că după amiaza aceasta putem să schimbăm câteva cuvinte pe această temă. Mulțumesc, doamnă înaltă reprezentantă. Fără nicio îndoială, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări foarte dificile în întreaga lume. Mâine avem o dezbatere la Parlament în legătură cu situația din Ucraina și uh, mijloacele prin care putem pune în aplicare politicile. Uh, din perspectiva guvernului ucrainian, uh, Rusia nu și-a respectat uh, promisiunile pentru că a amânat alegerile locale, amânând uh, alegerile locale și uh, renunțând la controlul asupra granițelor externe ale uh, Ucrainei. Putin s-a implicat în uh, Siria și îl susține pe Assad. Uh, are o putere mare de a rezolva uh, situația din Siria uh, mai ales în ceea ce privește fluxurile migratorii către Europa. El are o influență mare acolo. Aș vrea să mă asigurați că dialogul cu uh, Putin în privința Siriei și anexarea Crimei sunt două chestiuni uh, absolut separate și nu unite, pentru că acest lucru ar, ar conveni foarte mult lui Putin. Um, un afor, uh, operațiunea de la Mediterană poate ajuta la soluționarea problemei traficului uh, de persoane, dar cum putem uh, ne asigura că nu vor mai sta fluxuri migratorii între Bodrum și Kos și cum rezolvăm situația cu Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Întrebarea mea se referă la alegerile de duminică din Belarus. După reuniunea Consiliului, câțiva miniștri de externe uh, s-au exprimat în mod foarte optimist în ceea ce privește rezultatul alegerilor care uh, făceau apel la ridicarea sancțiunilor pentru Belarus. 30 de uh, observatori uh, au fost din partea opoziției între 7.000 uh, de observatori în total. Poate că părerea lor este mai de încredere președintele Lukashenko a fost plasat pe tron pentru încă cinci ani și el uh, cred că vrea să continue încă 24 de ani pentru că are un uh, fiu de 11 ani și uh, Belarusul spune că 35 de ani trebuie să fie în funcție un președinte. Nu s-a putut studia nicio listă de alegători și uh, înregistrarea voturilor a fost gestionată deci, foarte prost. Uh, numărarea voturilor s-a făcut în moduri diferite. Din câte am înțeles eu, uh, declarația de luni privitoare la ridicarea sancțiunilor cred că este prea optimistă. Poate că ar trebui să ne bazăm mai mult pe condiționalități și să evaluăm alegerile mai uh, atent, pentru că ele nu, sunt, nu au fost chiar atât de transparente și democratice. Doamna Mogherini, vă rog să vă puneți căștile. Eh, Mulțumesc. Doresc să vă spun că probabilitatea ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în Siria trebuie avut în vedere, pentru că uh, acum sunt acolo americanii, rușii, iar Uniunea Europeană, dacă dorește să exercite o influență, trebuie să fie o influență de natură etică în politică, iar acest lucru este valabil și vis-a-vis -vis de problemele din Ierusalim. Când uh, am uh, avut posibilitatea să le spunem uh, israelienilor cum să acționeze, pentru că în clipa de față populația palestiniană ă, nici nu mai poate supraviețui acolo. Asta să fie, asta să fie viitorul unui stat palestinian? Mulțumesc. Întrebarea mea este legată de Libia și o întrebare legată de Niger. Săptămâna trecută am fost în uh, Tunis, am vorbit cu reprezentanții ai partidelor politice și activiști uh, pentru drepturile omului și mi-a spus că uh, există nevoie de asistență, dar că există și grupuri influente, politice, importante, care nu au fost consultate în încercarea de a pacifica zona. Este important în continuare să analizăm uh, toate actele de violență împotriva uh, drepturilor omului. Deci, uh, Uniunea Europeană va susține aceste demersuri. Iar când am vorbit despre EUNAV, această misiune pe mare, interlocutorii mei mi-au spus că nu este o misiune care poate fi eficientă în ce privește stoparea afacerilor ilegale. Pentru că după ce EUNAV a început, foarte puține persoane au uh, putut fi salvate. Deci mă întreb de ce uh, nu încercăm să combatem traficanții de persoane prin uh, căi legale și mai puțin prin această formulă militară. Spuneați că în ce privește regiunea Sahel, Nigeria, spuneați că vă doriți uh, să existe un centru uh, multipartit în Niger. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și în altei reprezentante. Înainte de toate, câteva cuvinte legate de Libia. Cum se va acționa dacă evoluția va fi cea dorită, pentru că au existat declarații ale unor miniștri din statele membre, inclusiv ministrul italian de externe a avut deja declarații în acest sens. Iar în ce privește situația din Siria, soluția nu poate fi una legată de numele lui Assad. Deci nu se pot găsi soluții cum încearcă Rusia, bazându-ne și pe colaborarea cu Assad. Trebuie să ne gândim ce măsuri trebuie să fie uh, adoptate pentru a depăși în clipa de față um, această stagnare politică. În ce privește statele din zona Golfului, nu și-au asumat niciun fel de rol în ce privește măsurile de asistență umanitară. Și, de fapt, este vorba despre refugiați care fac parte din uh, același univers cultural. Rețelele infracționale din Balcanii Occidentali sunt o altă problemă și aici aș vrea să știu cum uh, putem să ne protejăm față de ele. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Borghezio, în legătură cu Siria. Dorim, bineînțeles, să discutăm despre strategiile adecvate, dar nu trebuie să continuăm neapărat strategia lui Obama, pentru că asta înseamnă un război continuu. Trebuie să ne gândim la importanța statelor din acea zonă. Sigur că trebuie să uh, câștigăm un război împotriva ISIS, dar uh, Uniunea Europeană trebuie să continue dialogul cu toate părțile implicate pentru a ajunge la o soluție. ISIS trebuie să fie combătut pentru că uh, este un dușman al Europei. Iar în ce privește Libia, mă întreb uh, care sunt pașii concreți care au fost făcuți. Așteptăm acum până toată lumea cade de acord și se formează eventual un guvern de Uniune Națională. Pentru că uh, eu sunt mai degrabă pesimist vis-a-vis -vis de această așteptare ce putem face concret pentru uh, a uh, stăpâni situația conflictuală de acolo. O a treia întrebare. Înalta reprezentantă a lăudat pe drept Uniunea Europeană prin asistența acordată refugiaților. Da, există și în regiune țări foarte bogate. De ce nu intervin ele acordând în primul rând uh, ajutor refugiaților, pentru că este vorba de uh, țări care au aceeași uh, religie cu refugiații. Domnul Galer. Trebuie să uh, ne gândim că stabilitatea Libiei uh, depinde și de relațiile cu Qatarul, Saudi, Arabia Saudită, um, alte state din zonă. Cum putem să uh, destructurăm uh, Al-Qaeda în Libia? Cum putem să-i ajutăm pe libieni să neutralizeze Al-Qaeda pe cale armată sau uh, chiar am putea trimite soldați la fața locului? Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, voi avea o intervenție foarte scurtă, domnul Panțeri. Trebuie să existe într-adevăr o mai mare vizibilitate a Europei în problema Siriei, dar este nevoie de uh, o acțiune coerentă a statelor membre în acest domeniu pentru că uh, avem acolo o intervenție a Rusiei în sprijinul lui Assad și Arabia Saudită poate să joace un rol. Cu trei zile în urmă am vizitat uh, Libanul și Iordania și m-au frapat în principal două probleme în legătură cu care doresc să pun întrebări. Se pare că există o reorientare um, a refugiaților. Ei uh, nu mai uh, au speranțe uh, de viitor și ca atare își vând casele și terenurile. Iar în ce privește Libanul, de asemenea, există un număr mare de refugiați, dar în Liban, practic, nu putem avea un guvern care să fie un interlocutor valabil. Nu ar fi oare mai bine să uh, acționăm uh, în baza unei rezoluții ONU? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Fotiga, în clipa de față nu se vorbește deloc despre Ucraina în uh, întâlnirile Consiliului, ceea ce mă îngrijorează. În al doilea rând, Belarusul. Față de ziua de ieri avem deja o declarație a OSCE în ce privește lipsa de democrație a acțiunilor din Belarus. Iar Federația uh, Rusă de asemenea a impus sancțiuni incluzând și Belarusul în ce privește politicile de pescuit, dar și vis-a-vis -vis de Polonia. În clipa de față nu este limpede pentru mine care este scopul celui, celei de-a doua rezoluții, pentru că, din câte știu eu, într-o primă etapă uh, uh, deja uh, a fost adoptată de către Consiliul de Securitate o rezoluție. Deci era nevoie de această a doua rezoluție. Mulțumesc! În altă reprezentantă doresc să vă întreb două lucruri. O chestiune a fost evocată și de doamna Canie de, privind Siria. Ce am înțeles eu este că dumneavoastră uh, ați susține ideea unei conferințe care să-și asume un rol de mediere. Dacă da, uh, aș dori să aflu amănunte, dar cred că și Rusia, Iranul, Arabia Saudită și Turcia ar trebui să facă parte din negociatori. Și în al doilea rând, acest atac oribil din Turcia de sâmbătă. Impresia mea este că violența a fost într-un fel instigată și de guvern în ultimele săptămâni în pregătirea alegerilor din noiembrie și în declarația uh, dumneavoastră nu am uh, regăsit niciun fel de uh, observație critică față de guvernul turc. Parcă reieșea mai degrabă că parteneriatul nostru cu Turcia este Eh, mai eh, puternic decât oricând. Dar nu credeți că faptele lui Erdogan din ultimele săptămâni, eh, înainte de alegeri, ar merita să fie criticate? Mulțumesc, înaltă reprezentată. Și eu sunt puțin surprinsă de poziția dumneavoastră față de Rusia și de implicarea în Siria. Deci spuneați că nu poate să treacă neobservată prezența Rusiei și spuneați că există o componentă militară în uh, această încercare de uh, combatere a ISIS. Dar spuneați că uh, rolul Rusiei în Siria nu este niciunul pozitiv, niciunul negativ. Aș vrea să nu tragem concluzii pripite, dar cred că trebuie să clarificați puțin această poziție, pentru că trebuie să condamnăm bombardarea cetățenilor și trebuie să condamnăm uh, bombardarea de către Rusia a altor obiective decât cele ISIS. Doamna Mogherini, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. există o a doua orientare a planurilor uh, în ce privește uh, Libia. Dar uh, în contextul extinderii ISIS și a escaladării conflictului inclusiv prin implicarea Rusiei, cred că lucrurile s-au complicat. Aș vrea să știu dacă Uh, putem uh, să ne gândim la negocieri, având în vedere uh, că în Siria nu este ușor să găsești poziții comune. Iar în ce privește Iranul, cred că de asemenea am putea sprijini o cooperare. Din acest punct de vedere sunt mai puțin pesimist. Ce contacte ați avut din acest punct de vedere în ultima vreme? doamna Gomes în legătură cu Libia. Intenționați să uh, atacați uh, și problemele uh, cruciale, nu doar de garantare a securității granițelor, pentru că uh, trebuie de asemenea să ne gândim și la uh, poziția uh, statelor din proximitatea Libiei. Știm că sunt acolo legături cu extinderea Daesh și a grupurilor teroriste. În ce privește Siria și Irakul? Spuneați că statele membre nu intervin militar, dar în Irak există intervenție, chiar dacă nu există o coordonare între state. De pildă, în armamentul care este pus la dispoziție de luptătorilor pe șmelga. Dar eu cred că ar trebui să ne coordonăm, de fapt, demersurile de acolo, inclusiv în ce privește pregătirea copiilor de refugiaților din zonă în școli. Cum putem face, inclusiv să îi susținem pe cursi? Mulțumesc, dau cuvântul domnului Pițula. Madam Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, vreau să vă întreb uh, ce părere are Consiliul vis-a-vis de referendumul anunț, anunțat în Republica Sârbă, Republica Sârbă. Uh, care considerați că este acțiunea pe care trebuie să o întreprindem ulterior dacă referendumul va avea loc? Vă reamintesc că toate instituțiile din Bosnia-Herzegovina s-au convenit asupra unei agende de reformă cu um, luni în urmă. Au fost acțiuni și anul trecut, însă nu există un progres relevant la nivel de stat pentru uh, progresul agendei uh, europene. Și apoi, Considerați că abordarea Uniunii Europene în Bosnia-Herzegovina este periclitată la momentul de față? Mulțumesc, dar nu este o problemă legată de ultimul uh, Consiliu al Ministrilor de Externe. Dau cuvântul domnului Plenkovici. Mulțumesc, domnule președinte Brock, doamnă Mogherini, vă mulțumim pentru observații și voi, în, mă voi referi la migrație. Înțeleg că în urma Consiliului de ieri, uh, domnul Timmermans și domnul Han vor merge la Ankara pentru a vedea care este punerea în aplicare a planului de acțiune cu Turcia. Puteți să elaborați puțin care este aspectul soluționării crizei migrației și refugiaților în contextul uh, relațiilor mai ample cu Turcia și care sunt solicitările uh, turcilor vis-a-vis -vis de liberalizarea vizei, potențiala, de potențiala deschidere a anumitor capitole, zone sigure, asistență financiară. Cum vedem acest rol de păstrare a fluxului migrator cât se poate de aproape de adevăratele surse ale crizei, adică vecinii uh, Siriei. Este un lucru foarte important pentru noi, deoarece, datorită Turciei, raportul de progres a fost întârziat, din câte știu. Mulțumesc. Mr. Chairman, thank you, uh, Madam Mogherini in particular. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Mogherini pentru informația, mai ales că Uniunea Europeană se va implica activ în uh, procesul politic din Siria. Cred că e un lucru care ar fi trebuit să se întâmple de mult. Uh, cu, chiar cu vreun an înainte să ajungeți dumneavoastră în această funcție. Una dintre problemele din această regiune este că Daesh are acces la bani, la nume rar, pentru finanțarea războiului său. Și mă întreb dacă uh, Uniunea Europeană are în vedere pași pentru a întrerupe această acțiune altfel decât militar. Mulțumesc! Mulțumesc și eu am o întrebare legată de Siria. Pentru că aici s-a spus corect că trebuie să existe un proces sub egida ONU, dar uh, dacă avem de-a face aici cu un proxy war, uh, cum să mai exerciți o influență asupra tuturor părților implicate în conflict? De aceea, Mie mi se pare că punctul 5 în legătură cu Siria mi se pare foarte important. Uniunea Europeană se va implica, va colabora cu parteneri din vecinătate, Turcia, Irakul, poate și cu alți parteneri, înțeleg, Statele Unite, Rusia, statele, Liga Arabă, pentru o tranziție pașnică în zonă iar înalta reprezentantă va trebui să analizeze modalitățile prin care Uniunea Europeană poate să joace un rol mai constructiv în cooperarea din regiune. Mie mi se pare că este uh, propoziția cheie, poate că ne dați câteva explicații. Uh, da, ați identificat-o foarte bine. Așa este. Și înțeleg foarte bine această senz- uh, senzație de frustrare vis-a-vis -vis de poziția Uniunii Europene în Siria. Uh, nu suntem vizibili. Vedem Rusia, vedem uh, Statele Unite cum bombardează. O să fiți dezamăgiți dacă vă spun că Uniunea Europeană nu va bombarda. Dacă bombardarea ne va face să fim vizibili, atunci nu o să fim vizibili, pentru că nu avem de gând să bombardăm nimic. Rolul nostru este exact acela pe care l-a indicat domnul președinte eforturile diplomatice și politice poate că nu atrag atât de mult ziarelor, dar sper să atacă, atragă mai mult atenția Parlamentului, pentru că eu cred și toate statele membre cred la fel că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem. Va fi vizibilă? Nu știu. Sigur, a fost destul de vizibilă în Iran, pentru că astăzi am, am stat ore întregi la discuții cu delegații uh, iraniană pentru a vedea cum să începem uh, să lucrăm în Siria fiindcă dacă vrem ca actorii relevanți din Siria și din jurul Siriei să se implice în proces, cineva trebuie să vorbească cu ei și e vorba de cineva care să se bucure de încrederea sau cel puțin de un anumit grad de încredere al acestora. Și tocmai asta facem noi. Cred că m-am întâlnit de vreo 3-4 ori cu ministrul de afaceri externe uh, din Arabia Saudită în ultima perioadă. Uh, cu uh, iranianul azi dimineață, cred că am stat vreo 6-7 ore cu uh, omologii noștri iranieni cu delegația care a venit să ne viziteze. Dacă va fi mâine pe prima pagină din New York Times, mă îndoiesc, dar asta trebuie să facem noi. Asta împreună cu ceea ce face Stefan de Mistura azi la Moscova și poimine la Washington. Să construim această rețea de eforturi diplomatice care să permită lansarea procesului politic. trebuie să reprezentăm uh, elementul cheie în politic, uh, procesul politic. Și, de asemenea, trebuie să fim și o putere autoritară atunci când este nevoie de asta. Nici eu și nici Consiliul de Afaceri Externe nu vede nevoia sau oportunitatea politică de a juca un rol în apărarea sau în securitatea uh, teatrului de operațiuni sirian. Poate face, vom face asta în alte locații și ne putem folosi instrumentele militare ca ale Uniunii în alte situații, dar aici vedem un rol imens pentru Uniunea Europeană la nivel umanitar și asta nu este nimic controversat și nu este nimic nou, facem asta de mult, dar și pe filieră politică. Asta nu înseamnă neapărat organizarea unei conferințe. Asta nu înseamnă neapărat organizarea unei conferințe nici ca Uniunea Europeană, nici la nivel de ONU, ci înseamnă construirea unei rețele diplomatice și politice care să permită lansarea procesului politic. Organizarea unei conferințe e ceva subtil când știi exact care poate fi rezultatul acesteia. Altfel, riști să petreci mai multă uh, energie în organizarea conferinței decât în uh, dezvoltarea procesului pe care trebuie să-l încurajezi. Și mai ales în acest caz unde trebuie să implicăm clar pe diversi actori în, uh, sub conducerea ONU și în cadrul ONU, pentru că este foarte complicat și foarte complex pentru toți actorii implicați, încât noi cu toții credem cu tărie că doar cadrul ONU este cel în care toți actorii din Siria și din afara Siriei se pot simți suficient de confortabil pentru a participa la proces. Statele Unite, Rusia, Turcia, Iran, Arabia Saudită, Uniunea Europeană și alți câțiva actori regionali, poate. Și părțile siriene, care sunt cele mai reticente la momentul de față. Deci, mandatul este exact acesta, să încercăm să explorăm posibilitatea Uniunii Europene, fie bilateral, fie unilateral, în strânsă coordonare cu ONU, să activeze, să încurajeze, să modeleze, să ajute la modelarea unei abordări diferite a actorilor cheie. Și da, sunt foarte încrezătoare după reuniunea cu delegația iraniană de astăzi în posibilitatea aceasta. Cred că majoritatea actorilor regionali și internaționali pot să ajungă să vadă că este în interesul lor ca acest conflict să se sfârșească și aceasta este baza pe care se va concentra um, activitatea noastră diplomatică. Vis-a-vis -vis de rolul Rusiei, îmi pare rău, că ne bazăm pe uh, știrile din presă atunci când avem uh, știri oficiale și avantajul de a fi eurodeputat este că aveți uh, acces la surse principale mai mult decât uh, jurnaliștii. Prin urmare, vă încurajez să citiți consili- concluziile Consiliului pe care le-am adoptat ieri. Vi le pot citi eu dacă vreți. Aliniatul 10 al, uh, Atacurile recente ale Rusiei, dincolo de, de grupurile teroriste, sunt îngrijorătoare și trebuie să înceteze imediat, la fel ca și violarea de către Rusia a spațiului aerian turc și al țărilor vecine. Această situație riscă să prelungească conflictul, să submineze polit procesul politic și să crească radicalizarea. Scopul nostru ar trebui să fie reducerea conflictului, prin urmare Uniunea Europeană solicită Rusiei să-și concentreze eforturile pe obiective obiectivul comun de a atinge o soluție politică și în acest context o îndeamnă să încerce să reducă violența și să implementeze măsuri uh, de atenuare a conflictului împreună cu uh, rezoluția Consiliului uh, în acest subiect. Vă îndemn pe toți să citiți documentele oficiale și declarațiile oficiale și nu articole întâmplătoare ale unor jurnaliști, care poate au uneori o bază solidă, dar alteori nu. Sper că am clarificat lucrurile și nu, nu uh, facem schimburi între dosarul uh, sirian și cel ucrainian. Nu nu renunțăm la uh, concluziile și la uh, poziția de la Minsk vis-a-vis -vis de Ucraina. Și nu am redus atenția pe acest subiect, fiindcă Ucraina și tot, uh, toate țările din parteneriatul estic au fost pe ordinea de zi în septembrie, uh, și Elmar a participat la dezbaterea care a fost doar cu o lună în urmă, deci cred că ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Externe este destul de echilibrată și cu siguranță subiectul va reveni pe masa noastră de discuție în noiembrie sau decembrie, când va trebui să evaluăm implementarea acordului de la Minsk înainte de sfârșitul anului. Dați-mi voie să mai spun ceva legat de ceea ce spune Ana Gomes despre nevoia de a coordona statele membre. Când spun că e alegerea Uniunii Europene ca atare să nu intervină militar în Siria sau în Irak, aceasta nu înseamnă, și subliniez din nou, că nu ne bazăm sau că nu ne putem baza pe propriile mijloace militare în alte teatre de operațiuni sau în alte circumstanțe și că nu participăm la coaliția globală împotriva Daesh pentru că facem asta, mai ales în Irak, dar și în Siria, cu alte mijloace complementare, însă fără acțiune militară. Și așa se va, va rămâne și în continuare. Dar, după cum știți bine, toate statele membre participă la coaliție într-un fel sau altul. Unele state membre sunt foarte active militar, altele uh, se, referă, se ocupă doar de instruire. În viața mea anterioară am uh, insistat foarte mult pe un cadru european pentru aceste acțiuni comune ale statelor membre și tot aceasta este baza uh, Uh, reuniunii din 15 august anul trecut, unde toate statele membre, uh, tuturor statelor membre li s-a oferit un cadru comun prin care se aproba o contribuție uh, comună și la lupta militară împotriva Daesh. Deci acest cadru comun încă mai există. În ceea ce privește coordonarea militară a activităților statelor membre în Uh, la fața locului. Asta nu ar fi adecvat să uh, se întâmple la nivelul Uniunii Europene. Mai întâi, pentru că vorbim de o coaliție mult mai amplă, globală, cu foarte mulți actori, Statele Unite, Australia, Canada și așa mai departe, și ar fi destul de inadecvat pentru Uniunea Europeană să coordoneze acțiuni militare în cadrul unei acțiuni globale uh, unde majoritatea participanților nu sunt state membre UE. După cum știți, eu nu mă retrag niciodată din acțiunile de coordonare, nici măcar la nivel militar, deci nu m-aș retrage nici de data aceasta dacă nu mi s-ar părea inadecvat deocamdată în contextul respectiv. That on Syria I, no, încă mai am uh, multe de spus în privința Turciei. În declarația mea m-am referit la la parteneriatul cu autoritățile și cu poporul. Niciodată nu a fost mai puternic decât acum acest parteneriat. Eu uh, înțeleg că e vorba de un proces complex și că există îndoieli în privința dinamicii atacurilor și a răspunsului nostru la acest atac. Sunt foarte îngrijorată și cred că rolul nostru trebuie să fie unul de încurajare, în primul rând, a procesului de alegeri democratice să continue să se organizează zeze alegerile pe 1 noiembrie, așa cum uh, este prevăzut, într-un mediu care să permită desfășurarea unei campanii electorale corecte și transparente și cât se poate de pașnice. În al doilea rând, nu vom înceta niciodată să încurajăm autoritățile și partidele din Turcia și poporul turc să se implice în procesul intern de pace. Acest lucru este esențial pentru Turcia, pentru poporul turc și pentru regiune. Rolul Turciei în uh, criza refugiaților a fost discutată nu doar ieri uh, la reuniunea cu miniștrii, ci și la summitul uh, la conferința la nivel înalt de săptămâna trecută, care a avut loc la Luxemburg în privința Balcanilor de Vest. Acesta a fost și unul dintre punctele principale de discuție în timpul vizitei lui Erdogan la Bruxelles. Înțeleg foarte bine perspectiva și înțeleg că suntem uh, sub presiune să rezolvăm problema refugiaților. Și uh, este foarte complicat să avem un parteneriat cu guvernul turc. Însă, pentru că tocmai am terminat discuția privind Siria, trebuie să ne fie foarte clar că trebuie să dialogăm mai mult cu Turcia și să colaborăm cu ei nu doar pentru a gestiona fluxurile de refugiați, ci și la nivel regional, pentru că fără nicio îndoială Turcia este un jucător crucial în regiune pentru a menține echilibrul în zonă și pentru a soluționa criza din Siria. Deci trebuie să stabilim uh, o politică regională și un dialog politic la nivel înalt cu Turcia. Și așa cum am spus de la bun început, de la începutul mandatului meu, trebuie să relansăm uh, negocierile. Pentru Turcia sunt multe subiecte interesante de discutat și acum pentru ei e cel mai relevant să discute cu noi situația de securitate internă și în regiune, o chestiune legată, strâns legată de eforturile de combatere a terorismului și de a pune capăt crizei din Siria. De asemenea, calea lor europeană, drumul european, liberalizarea, oportunitățile de afaceri, dar oricum Turcia trebuie avut în vedere cu un impuls nou în ceea ce privește procesul de extindere, dar și ca partener strategic de politică externă în regiune, pentru că este un partener cheie pentru noi. Câteva cuvinte despre ruta estică a migranților. Uh, nu, nu avem în vedere niciun fel de opțiune de derulare de operațiuni sau misiuni europene pentru a mm, demonta mm, rețelele de traficanți. În Balcanii de Vest, multe dintre state doresc să uh, se alăture Uniunii Europene și de aceea avem la îndemână alte instrumente. De asemenea, este diferit uh, și uh, structura granițelor terestre. Nu se compară cu ce um, granițe avem, uh, ce granițe maritime avem. Oricum putem să ne consolidăm instrumentele deja existente, existente de cooperare poliționească și judiciară. Și cred că acest lucru poate fi foarte eficient dacă ne aplecăm asupra lui. În ceea ce este Libia, un afor. Când am propus Sofia, cineva mi-a spus că nu este un nume potrivit uh, pentru o operațiune militară, pentru că este un nume femeiesc. Dar de ce nu, am spus. Uh, mie mi se pare potrivit. Asta așa ca anecdotă. Aceasta este prima rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU în care a sprijinit inițiativa noastră, deci nu îmi dau seama la ce confuzie vă referiți când spuneți că a existat, au existat două rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU. Vreau să me mulțumesc Regatului Unit pentru eforturi pentru uh, coordonare și pentru redactare am reușit uh, să avem o coordonare la nivel european în cadrul sistemului ONU care a dus la un rezultat bun. Problema nu este doar că deschidem uh, o fază terestră a operațiunii. După cum știți, operațiunea are mai multe etape. Ne aflăm în al doilea stadiu al, uh, în primul stadiu al etapei a doua, deocamdată nu uh, este prevăzut în planul nostru operațional niciun, uh, nicio acțiune terestră în Libia. Am salvat mai puține persoane, mi s-a spus, cu această operațiune, care nu este orientată către salvare, ci uh, de a destructura rețelele de traficanți, am salvat mii de oameni în afară de cei salvați cu operațiunea dedicată salvării și căutării. Cred că în ultimele trei luni am uh, salvat mult mai multe persoane decât uh, înainte, dar oricum operațiunea are un efect de descurajare foarte puternic pe aceste rute și cred că acesta a fost unul dintre obiectivele operațiunii. Dacă este calea cea mai eficientă, cea mai eficientă cale ar fi soluționarea crizei, controlarea granițelor de către autoritățile libiene, și uh, gestionarea fluxurilor migratorii. În situația de față, instrumentul este destul de eficient și ne permite să complicăm procesul lucrativ uh, al uh, rețelelor de traficanți. Le este mai greu să câștige din aceste activități. Trebuie să avem un punct de plecare și din câte pot constata eu, s-au făcut multe arestări, ar, am reușit să colectăm multe informații în fazele inițiale ale operațiunii și acest lucru este important. Deci elementul deci noi am înființat un sistem de descurajare care a complicat viața uh, traficanților și a făcut uh, să fie o afacere mai puțin uh, profitabilă. Tot despre Libia, este foarte adevărat că suntem cu toții pentru acord, dar uh, sunt multe, este o lungă listă de însă, de fraze care încep cu însă. Toate părțile pot înțelege că acele condiții, acele fraze care încep cu însă, echilibrează condițiile impuse de ceilalți. Și acum varianta pe care o avem pe masă este cea mai bună variantă pentru un punct de plecare. Chiar dacă nu uh, este perfecțiunea, uh, acest document, oricum situația uh, este complicată din punct de vedere al securității. Și acum să vă spun și eu uh, fraza mea care începe cu însă. Dacă oamenii, factorii de decizie, cei responsabili politic din Libia, nu înțeleg că dacă nu renunță la pretenții și nu uh, găsesc un teren comun, situația se va deteriora și mai mult. Impresia mea este că poporul libian este sătul uh, de acest război și vrea să are nevoie de o ieșire. Și comunitatea internațională poate face nu foarte multe. Noi putem să susținem uh, liderii libieni să-și facă treaba. Noi putem fi partenerii lor. Însă decizia trebuie să fie a lor. Nu uh, putem uh, înlocui autoritățile libiene rolul actorilor regionali uh, a fost foarte constructiv și pozitiv în ultimele săptămâni. Atât Egipt, uh, Turcia, Qatarul și alți uh, actori au fost foarte constructivi și sperăm că lucrurile vor continua în același sens. SSR și DDR, da, mai sunt multe de făcut. Uh, Oricum, um, susținem uh, în altul comisariat al ONU pentru refugiați în activitățile derulate în Libia. Și, în ultima instanță, procesul în Orientul Mijlociu și uh, Belarus. Aceste subiecte nu au fost uh, pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Externe, însă ne-am referit la aceste subiecte în privința Orientului Mijlociu. Ne-am bazat pe sentința uh, care a fost dată în uh, New York, încercând să punem uh, capăt evoluțiilor negative și să schimbăm situația în bine, măcar în Cisjordania și Ierusalim. Este greu să facem progres, având în vedere care este situația acum, dar uh, mesajul meu către ambele părți din conflict a fost că faptul că situația se deteriorează nu reprezintă un mesaj, dar nu uh, în sensul necontinuării dialogului, ci din contră. În privința Belarusului, ridicarea sancțiunilor, faptul că um, ne gândim la acest lucru, este adevărat, este un proces, dar așteptăm alegerile din, de duminică, așteptăm uh, să vedem uh, evaluarea finală. Decizia va trebui să fie luată până la sfârșitul lunii octombrie și cu siguranță va fi luată până atunci. În ultimele săptămâni am supravegheat atât uh, eliberarea prizonierilor politici și um, trebuie să mă asigur și că alegerile se petrec uh, sau și supravegherea alegerilor pentru a mă asigura că s-au petrecut în condiții bune. Oricum, mesajele noastre sunt consecvente, recunoaștem uh, schimbările în bine și subliniem în același timp limitele în și obstacolele în calea derulării bune a procesului democratic. Mulțumesc! Pot să mai adaug un cuvânt de ordin personal. Exact cu un an în urmă m-am întâlnit cu dumneavoastră și dați-mi voie să vă spun că am apreciat foarte mult acest prim an de colaborare cu dumneavoastră. Cred că am reușit să facem multe împreună, ne-au rămas multe de făcut, dar uh, apreciez și coordonarea uh, cooperării noastre poate că este mai bună decât uh, coordonarea activității militare dintre statele noastre. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. I can agree with that, uh, but... Mulțumesc, sunt de acord cu cuvintele tale, dar știi, Frederica, întotdeauna este loc de mai bine. Deci, ne vom mai întâlni pentru a discuta probleme în următoarele săptămâni și luni. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Iar acum trebuie să ne întâlnim în cadrul biroului lărgit. să